Mâine la ora 12.20 eh, vom avea voturi. Ședința următoare este stabilită mâine, miercuri 21 noiembrie, între orele 9 eh, eh, și 15, după aceea 15.20 și de la 21 la ora 24. Agenda se găsește pe site. Aici suspendăm ședința.